Bine. Buongiorno a tutti e a tutte, iniziamo. Si nota un, un clima preelettorale, quindi Bună ziua, vă propun să începem. Deja suntem într-o perioadă preelectorală. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, putem să o considerăm adoptată. Urmează câteva comunicări ale președinției. În martie au fost adoptate trei uh, rezoluții. Prima legată de drepturile omului în Kazahstan, cea de-a doua legată de Iran și de, de asemenea situația apărătorilor drepturilor omului în Guatemala și vom avea o discuție astăzi în cursul întâlnirii. Punctul următor, o informare în legătură cu misiunea subcomisiei noastre la Roma, care s-a derulat între 28 februarie și 1 martie. Am avut plăcerea să conduc acea misiune și doresc să mulțumesc membrilor delegației, domnului Zovco, doamnei Lohpiler și doamna Mobaric pentru participarea lor foarte activă, pentru buna cooperare în cadrul acestei deplasări. Programul bazat, derulat uh, pe parcursul a două zile, uh, a prevăzut întâlniri tehnice, vizite la fața locului, inclusiv la Centrul Internațional de Cooperare și am reușit să înțelegem problemele uh, mai grave legate de situația refugiaților și migranților care sosesc în Italia și, de asemenea, situația grupurilor vulnerabile, cum ar fi situația femeilor și minorilor neînsoțiți sau a minorităților religioase. Am avut întâlniri cu reprezentanții ai migranților, ai refugiaților, care proveneau din 20 de uh, state diferite. Au fost mărturiri personale ale unor uh, tinere femei uh, care au fost uh, abuzate în timpul șederii în Libia, în mod special. În același timp, am văzut care este sprijinul pe care societățile angajate în apărarea drepturilor omului, agențiile ONU, comunitatea din San Egidio, o oferă acestor uh, migranți, mai ales uh, uh, discuții privind proiectul pilot, privind coridorul umanitar. Am avut discuții legate de cursurile de învățare a um, limbii um, statului în care se află migranții, de asemenea, informații legate de legile din Italia, de noua legislație referitoare la garantarea drepturilor omului pentru numărul tot mai mare de oameni care sunt fără adăpost. A scăzut numărul migranților care sosesc pe coastele ehm, de sud ale Europei și ehm, sigur că ehm, Trebuie să vedem și cum uh, statele membre care se confruntă cu valurile de migranți, cu traficul de persoane, uh, pot rezolva această problemă. Am înțeles care este situația specifică geografică a Italiei, dar și nevoia de a uh, demonstra o mai mare solidaritate pe plan european în partajarea poverilor legate de migranți. Uh, sigur că, până la urmă, combaterea cauzelor care duc la migrație rămâne o provocare pe plan global uh, pentru a stăvili acest flux de migranți uh, sau al administra într-o manieră reglementată. Noi sper ca statele să semneze tratatul global din acest punct de vedere. Din păcate, nu am avut întâlniri pe plan uh, ministerial în, uh, ca urmare a solicitării noastre, iar uh, premierul nu s-a aflat în țară. În timpul vizitei noastre ne-am întâlnit cu adjunct. Am discutat situația din Libia în toate întâlnirile noastre. Uh, migranții, reprezentanții ONG-urilor au descris situația de acolo ca fiind un iad. Și agențiile uh, ONU uh, ne-au informat despre uh, Um, problemele care apar despre atitudinile um, rasiste, discriminatorii față de migranți um, în Libia o sinteză a concluziilor misiunii la Roma ar fi aceasta. Nu știu dacă cineva dorește să intervină pe marginea acestui subiect. Dacă nu, îi dau cuvântul domnului Giorgio Papagiani, care este uh, responsabil în problema migrației în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Dacă este prezent în sală, îi dau cuvântul. Este vorba de doamna Georgia Papagiani. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, că ați introdus pe ordinea de zi acest subiect. A fost interesant pentru noi să auzim cum ați văzut dumneavoastră uh, activitatea și conlucrarea cu cei care lucrează la fața locului acolo din perspectiva Serviciului de Acțiune Externă și al instituțiilor europene. Vreau să vă asigur că noi cooperăm strâns cu Uniunea Africană și cu agențiile ONU, cu înaltul comisariat pentru refugiați al ONU, în mod special um, uh, pentru um, situația din Libia, pregătim o conferință internațională, um, conlucrăm deci cu autoritățile uh, Uniunii Africane și cu uh, reprezentanții altor instituții pentru a vedea cum putem uh, rezolva uh, mai bine provocările um, pe care le-ați menționat, situația din centrele de detenție, problema acordării vizelor și situația celor care se află încă în Libia. Mulțumesc foarte mult, Barbara. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adaug câteva cuvinte. Cred că întâlnirile cu ONG-urile Uh, acțiunile de uh, salvare a uh, migranților au fost foarte informative. Ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai agenției Frontex și de asemenea cu garda financiară s-au concentrat pe mandatul lor dar nu au văzut problemele din aceeași perspectivă din care le-au prezentat ONG-urile. A fost foarte binevenită această deplasare pentru subcomisia noastră și uh, pentru membrii Comisiei Libe. A avut o întâlnire luni după amiază. Sigur că uh, a fost foarte clar că uh, perspectivele sunt foarte diferite. Ieri, mass media a informat că ministrul de interne din Italia, Salvini, pe 19 martie, um, au uh, uh, reținut uh, ambarcațiunea uh, Mare Junio, garda financiară a efectuat o percheziție. Nu au găsit nimic, dar uh, ministrul de interne a decis arestarea echipajului. Dar după aceea am citit în mass media că primarii din Lampedusa, Palermo și um, uh, Napoli uh, au protestat împotriva unei asemenea abordări și și-au manifestat solidaritatea cu cei care operau pe această navă ca atare, li s-a permis ca cei 50 de refugiați care se aflau pe embarcațiune să fie aduși în Italia și să nu mai fie reținuți. Dar, cum spuneați, este o atmosferă de campanie electorală și este important să urmărim Uh, evoluțiile de acest tip. Iar în Comisia Tren, când am discutat cu ambasadorul uh, pentru Italia din delegația ONU, am vorbit despre întâlnirea cu ministrul adjunct uh, pentru politică externă din Roma. Ni s-a spus că încă nu au hotărât dacă vor semna sau nu acest tratat global, dar acel ministru se află la Geneva acum care uh, probabil că uh, va solicita o atitudine mai uh, orientată spre respectarea drepturilor omului și la nivelul Consiliului European. Deci cred că a fost o deplasare binevenită și cred că uh, conlucrarea cu reprezentanții societății civile va fi de asemenea binevenită pentru că uh, vor putea beneficia de un sprijin din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Devo dire che... Președintele, vreau să spun că în Italia uh, mi se pare că situația um, se complică foarte tare. Au existat trei evenimente, un eveniment politic și alte două întâmplări, incidente, care demonstrează cât de dificilă este situația. Când s-a întâmplat încercat uh, o rezolvare a problemei cu nava mare Iunio um, s-a încercat uh, și ridicarea imunității unui uh, ministrului de interne în legătură cu o altă situație cu nava Digioti, care nu a avut dreptul să ancoreze în port multă vreme. Parlamentul nu a acceptat ridicarea imunității ministrului. și cred că uh, problema uh, legată de nava uh, Mare Junio a fost tratată acum altfel decât în cazul Digiotto. Deși este adevărat ce spui tu, Barbara, în ce privește poziția ministrului și acțiunea celor de la uh, garda financiară. Oricum însă, uh, trebuie să vedem cum va evolua campania electorală în Italia Știm ce s-a întâmplat ieri, un, uh, autoca- un autobuz cu 50 de copii de tineri uh, din uh, Milano um, a fost preluat de către un senegalez care amenința să incendieze um, autobuzul, avea canistre cu benzină vroia să uh, se deplaseze cu autobuzul spre aeroport pentru a produce acolo incendiu și afirma că este o acțiune de uh, răzbunare pentru migranții care mor în Mediterana și uh, împotriva atitudinii lui Salvini. Poliția a reușit să-i salveze pe tineri, dar autobuzul totuși a fost distrus în incendiu. Vedem uh, cât de dificilă este situația. Este foarte important să tratăm această problematică în subcomisia pentru drepturile omului și acest subiect al migrației este un subiect foarte important. Deci trebuie până la urmă să se schimbe întreaga uh, atitudine din Europa, pentru că altfel se va ajunge la situații conflictuale grave în anumite țări doream uh, să uh, introduc în discuție și această situație pentru a uh, realiza care este background-ul. Aș mai adăuga la discuțiile pe care le-am avut la Roma. Am pus o întrebare unui ONG. Câți bani um, cheltuim noi din Uniunea Europeană oferindu-i Libiei? Câți bani punem la dispoziție? Uh, pentru a avea garanția că preluarea migranților va fi una corectă. Mulți și-au pus această întrebare și cred că ar trebui să uh, analizăm uh, mai atent uh, de ce sume este de fapt vorba, pentru că toți au afirmat că banii nu își, acești bani nu își ating de fapt obiectivul. Deci ar trebui să ne revizuim din acest punct de vedere politica. Ori se schimbă politica de primire în Libia, ori încetăm aceste plăți. Pentru că trebuie să obligăm autoritățile libiene să, să oprească această situație de coșmar, de iad. Mulțumesc foarte mult. Este o chestiune foarte importantă. Nu pot să vă informez acum în legătură cu sumele pe care le plătim, dar pot să o fac mai târziu. Oricum, o parte din bani este pusă la dispoziție pentru a susține comunitățile găzduite în Libia și altă sumă este um, prin uh, Um, înaltul comisariat ONU pentru refugiați pentru îmbunătățirea situației din centrele de, deste, de detenție. Înțeleg, uh, punctul dumneavoastră de vedere este foarte clar că există multe provocări în ce privește situația la fața locului în uh, Libia. Există probleme legate de situația politică din Libia, dar oricum trebuie să uh, Um, ne gândim că 40.000 de persoane au primit sprijin pentru a se întoarce în statele de origine din zona subsahariană, din Africa. Deci au ajuns totuși um, în condiții bune înapoi în țările de origine. Iar mecanismul de tranzit um, pentru situații de urgență care este promovat de către înaltul comisariat ONU, um, va uh, fi scos culoarul din Libia, va trece prin Niger sau um, se va găsi un alt traseu. Oricum, se exercită o presiune asupra autorităților libiene. Uniunea Europeană s-a implicat în uh, facilitățile de uh, în detenție um, și uh, de adăpostire pe care înaltul comisariat ONU pentru refugiați le creează. Este adevărat că există multe provocări, um, inclusiv costurile pentru o viză de plecare din uh, aceste zone. Dar să privim uh, și asupra rezultatelor pozitive pe care le-am obținut și ne continuăm presiunea asupra statelor gazdă, eh, inclusiv asupra eh, partenerilor libieni care ar trebui să fie mai cooperanți. Bine, De la... Se e posibil avere comunque anche... Mulțumesc pentru acest răspuns. Și dacă este posibil, am dorit să avem niște cifre vizând sumele alocate Libiei, ca să știm și noi care este situația la zi. Putem uh, să încheiem aici acest punct, prezentarea misiunii la Roma și putem trece mai departe la audiere, audierea privind educația în domeniul uh, drepturilor omului. Și invit uh, la uh, prezidiu pe invitații de astăzi. Bine. <clears throat> Allora, passiamo ora la... Să trecem acum la audiere. Vom analiza chestiunea educației privind ă, drepturile omului, progresele, învățămintele și um, provocările cu care ne confruntăm. Așa cum știți, Ideea este să se genereze cunoștințe, valori, competențe esențiale pentru protecția uh, drepturilor omului. Este o precondiție necesară pentru toate societățile și toate instituțiile să fie cu adevărat baz, să, se baza, să se bazeze cu adevărat pe principiile drepturilor omului și democrației preambulul Declarației Universale privind drepturile, drepturile omului din 1948 spune fiecare individ, fiecare element al societății va încerca prin educație și învățământ să promoveze respectul pentru aceste drepturi și libertăți. Întreaga lume se confruntă cu uh, conflicte, cu Uh, situații de inegalitate bazate pe diferențe uh, și identități etnice, religioase și socioeconomice. În același timp, trebuie să uh, ne confruntăm, din păcate, cu, cu reducerea spațiului în care societatea civilă poate acționa și uh, acest lucru are un uh, impact negativ asupra Uh, discursul privind drepturile omului în multe țări. Acum mai mult decât oricând avem nevoie de abordări care să promoveze respectul, participarea, înțelegerea și incluziunea uh, pe de-o parte avem nevoie de uh, formare și um, uh, cunoștințe de foarte bună calitate pentru acele persoane care vor lucra în uh, instituțiile specializate pentru protejarea drepturilor omului, cum sunt instanțele, uh, agențiile de dezvoltare, uh, instituțiile mm, naționale pentru drepturile omului, etc dar trebuie să sprijinim și o cultură, o mentalitate a respectului drepturilor omului în societate în general, pentru a responsabiliza cetățenii astfel încât ei să creeze competențele și uh, comportamentul care, prin care să se promoveze demnitatea și egalitatea la nivelul comunității. Doar astfel putem aspira la o uh, situație în care drepturile omului devin cu adevărat universale. Este vorba de o responsabilitate partajată și e nevoie de uh, uh investiții, inclusiv din partea Uniunii Europene, pentru a uh, multiplica efectele investițiilor făcute în drepturile omului în altă parte, în alte părți. Um, și um, există deja o, un proiect uh, um, un proiect um, foarte important al Uniunii Europene, um, Centrul Interuniversitar European pentru Drepturile Omului și Democratizare de la Veneția. Uh, și uh, vom afla mai multe astăzi despre acest proiect, inclusiv transformarea sa în campusul global pentru drepturile omului. V-aș aminti că uh, aceasta este cea mai uh, Uh, largă rețea de uh, cooperare uh, specializată în drepturile omului pentru, la nivel universitar, în Europa și la nivel global. Um, și astfel oferă formare unui număr extraordinar de mare de specialiști în drepturile omului și îmbogățește și susține acest domeniu specializat de cercetare. Um, și o să încep prin a da cuvântul domnului Manfred Novak, secretar general al EUC, Centrul Interuniversitar European pentru Drepturile Omului și Democratizare. Aveți cuvântul pentru 8 minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că am fost invitat să prezint um, instituția noastră. Noi am decis împreună cu președintele uh, Campusului Global pentru Drepturile Omului să trimitem uh, dinainte, uh, să, să uh, prezentăm această uh, să prezentăm informațiile despre acest proiect împreună, în cadrul unei singure prezentări. Campusul global, ca rețea de diverse regiuni și programe de master regionale, a ă, fost lansat ca o, ca o rețea um, mai uh, largă, oarecum informală și ă, după aceea au fost ă, făcute niște modificări, rețeaua să devină formală și acum avem ă, sute de uh, universități implicate. Aș vrea să vă arăt acum harta programelor regionale de master. Sunt, e vorba de șapte programe regionale, fie, uh, unul bazat în Veneția, apoi unul la Sarajevo, ERMA, pentru Europa uh, de Sud-Est. Și aici uh, se fac eforturi uriașe de formare pentru uh, situații de conflict, pentru că aici avem o regiune specială cu niște probleme speciale. Și ă, după 20 de ani de activitate avem foarte mulți absolvenți de aici ă, și mulți au ă, primit premiul UNESCO pentru învățământ. Mai este un program în Pretoria pentru Africa este un program absolut minunat, cu un impact extraordinar asupra continentului african. Apoi, programul pentru Asia și Pacific, în Thailanda, acolo av- și avem cinci parteneri în întreaga Asie. Programul pentru regiunea caucaziană de la Universitatea din Yerevan, din Armenia, cu cinci parteneri în regiunea respectivă. Apoi, programul pentru America Latină. Eu sunt directoarea programului respectiv de master, cu 15 parteneri în întreaga America Latină și 200 de absolvenți aproape anul acesta. Mai avem și un program recent uh, înființat, ARMA, la Universitatea din Saint-Joseph din Beirut, din Liban, cu un număr din ce în ce mai mare de parteneri în lumea arabă. Și ați văzut pe ecran uh, harta uh, acestor universități implicate. Există uh, circa 3320 de absolvenți Uh, nu numai din Europa, ci și din alte zone ale lumii. 520 uh, de absolvenți ai programelor online în ultimii ani și 1743 de absolvenți ai diverselor programe uh, ce se specializează în observarea alegerilor. Noi oferim nu numai programe de master, ci și alte activități de formare în întreaga lume. Și, în general, circa 70% dintre absol- absolvenții cursurilor noastre sunt uh, femei și 30 bărbați. Această împărțire uh, pe uh, um, între femei și bărbați este uh, cam aceeași pe toate programele. Mulțumim foarte mult Uniunii Europene și instituțiile uh, cofinanțato- instituțiilor cofinanțatoare, universităților. Noi am reușit să oferim uh, învățământ uh, postuniversitar și uh, formare privind consolidarea uh, competențelor, fără Um, costuri pentru participanți um, pentru 80% din studenți în 5 din 7 programe regionale. Asta presupune burse și, de asemenea, stagii pentru a asigura tranziția studenților, absolvenților din, din mediul academic către uh, piața muncii. Suntem de asemenea foarte mândri uh, de miile de absolvenți care s-au integrat în, uh, organizațiile internaționale pe toate continentele. E vorba de organizații internaționale în uh, Europa, în Africa, organizații cheie internaționale și de asemenea instituții de stat Uh, instituții naționale privind uh, drepturile omului, uh, ONG-uri și sector, în sectorul privat. Și mare parte din absolvenți au rămas în mediul universitar pentru a dezvolta în continuare cunoștințe în diverse zone ale lumii unde acest lucru este extrem de necesar. Asociația absolvenților uh, ne-a oferit această um, hartă um, unde vedem uh, unde locuiesc acum acești absolvenți. Și v-aș spune, ca notă personală, eu călătoresc foarte mult uh, în jurul lumii, practic, și peste tot mă întâlnesc cu oameni care îmi spun am fost la programul pentru Africa, am fost la programul pentru Europa, Ehm, și sunt adeseori oameni cu poziții foarte înalte în organizații internaționale, în administrația de stat. Ehm, am participat la un uh, program în uh, Timor Est care, și ei se vor alătura programului pentru Asia și Pacific și chiar și acolo am găsit absolvenții ai cursurilor noastre. Suntem de asemenea foarte mândri că absolvenții noștri sunt acum uh, judecători, membri ai Curții Europene de Justiție um, și membri ai Comisiei uh, Africane pentru uh, Drepturile Omului și în alte instituții importante. Am vrea să vorbim despre învățămintele pe care le-am tras uh, în urma acestei experiențe de 20 de ani. În privința lecțiilor învățate, lucrurilor pe care le-am învățat, primul lucru este impactul cooperării dintre universități când vine vorba de uh, consolidarea capacităților instituționale la nivel local, impactul cooperării, colaborării. Uh, această cooperare continuă datorită acestor pro programe și ajută consolidarea competențelor universităților care participă la program um, cu funcție de coordonator sau participanți. Este o lecție foarte importantă pentru noi. Un alt element esențial pentru proiect este rolul pe care îl pot avea universitățile ca facilitatori ai cooperării între diversi actori implicați la nivel statal, la nivelul organizațiilor internaționale, um, ONG-urilor, societății civile, pentru că universitățile creează un spațiu în care toți acești actori se pot întâlni și pot crea uh, și duce la capăt proiecte. Apoi, importanța interdisciplinarității. Când vine vorba de uh, educația privind drepturile omului, aici nu se reunesc doar uh, avocați uh, sau uh, um, oameni care se, se ocupă strict de drepturile omului, de uh, științele sociale, ci participă din ce în ce mai mulți oameni din toate domeniile de activitate. Um, de exemplu, cei care văd uh, posibilitățile de a integra uh, tehnologiile inovatoare în uh, lupta pentru drepturile omului. O altă lecție importantă este faptul că putem, prin aceste uh, programe regionale din toată lumea, să demonstrăm că drepturile omului sunt universale. Cooperarea regională și între regiuni demonstrează că drepturile omului sunt universale și demonstrează de asemenea și importanța perspectivei locale și regionale. Ei, și acum să trecem la provocări și dumneavoastră știți mai bine decât oricine că ne confruntăm cu provocări majore în domeniul drepturilor omului pentru că există o tendință împotriva drepturilor omului, uh, uh, împotriva celor care apără drepturile omului. Uh, există obstacole din ce în ce mai mari în fața libertății de libertății în domeniul stabilirii programei, de învățământ. Există tot felul de probleme și este din ce în ce mai greu să se asigure accesul egal pentru toată lumea la învățământ, mai ales la învățământul universitar. Pentru a răspunde acestor provocări, pe de o parte putem spune că lucrurile sunt din ce în ce mai dificile. S-ar putea spune că drepturile omului nu mai reprezintă calea cea mai ușoară pentru a obține o slujbă. Dar, pe de altă parte, lucrurile stau exact invers. Trebuie să ne intensificăm eforturile de a forma profesioniști în dreptul uh, în, în, uh, profesioniști specializați în drepturile omului, tocmai pentru a ține piept acestor tendințe. Pentru că ajutorul trebuie să vină nu numai de la noi, ci și de la organizații internaționale de a, constru, de a uh, mm, crea aceste capacități de uh, protejare a drepturilor omului, a democrației, mai ales în acele țări care uh, nu au un istoric foarte bun în ceea ce privește drepturile omului și unde învățământul privind drepturile omului nu este foarte uh, puternic. Trebuie să uh, răspândim aceste cunoștințe în domeniul drepturilor omului la nivel global și să implicăm diversi actori. Există din ce în ce mai multe oportunități de învățare online și există foarte multe cursuri deschise în multe domenii. De asemenea, astfel putem ajunge și la grupurile dezavantajate, Uh, la persoanele sărace, la minorități, femei, uh, populațiile indigene, tocmai pentru ca programele noastre în domeniul um, drepturilor omului să fie accesibile și, uh, la, și să aibă niște costuri pe care aceste persoane și le-ar putea permite. Apoi, ideea este să consolidăm activitățile noastre. Încercăm să ajungem și în acele țări care nu fac parte din campusul global. Am început un program cu asistența Comisiei Europene în Timorul de Est și ne gândim și la alte zone în regiunea Asia-Pacific, pentru că acolo nu suntem suficient de puternici. Și nu este ușor nici în lumea arabă să ne uh, amplificăm prezența în zona Golfului sau în țări precum Egiptul, unde dorim să atragem universități în rețea, dar să și creăm un mediu sigur, astfel încât uh, studenții să poată participa în siguranță la aceste cursuri și să-și desfășoare activitățile. Ro, și ajungem acum la rolul Uniunii Europene și al Parlamentului European în mod special, rol pe care l-au îndeplinit în, acel, în a, toți acești ani și rol care va trebui consolidat în viitor. Dacă ne uităm la peisajul global, uh, vorbim despre ONG-uri și apărători ai drepturilor omului, Uh, toți spun, Uniunea Europeană este raza noastră de speranță. Sigur, sunt uh, foarte multe probleme, dar când vine uh, cărora Uniunea Europeană le găsește răspuns. Dar în ceea ce privește drepturile omului, Uniunea Europeană a fost cel mai uh, uh, tare apărător uh, și promotorul multor activități importante. Și este important ca Uniunea Europeană să intensifice aceste activități, tocmai având în vedere criza globală. Inter, criza globală. Suntem convinși că educația în domeniul drepturilor omului este esențială pentru punerea în aplicare uh, durabilă a drepturilor omului uh, și este esențială pentru dezvoltarea noastră ca oameni. Există așteptări ca Uniunea Europeană să continue um, extinderea cooperării în uh, domeniul drepturilor omului. Și, ca și în trecut, Parlamentul European ar trebui să fie uh, motorul acestor activități în cadrul uh, Uniunii Europene. Uh, prin politicile pe care le promovează. Vă mulțumesc foarte mult și cer, ne cerem scuze că prezentarea noastră a fost cu un minut mai lungă. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că nu v-am prezentat. Am uh, avut alături de noi pe doamna Veronica Gomez, uh, director al programului de master pentru Uh, drepturile omului uh, din, uh, de la Universitatea San Martin din Buenos Aires. Acum vom asculta o prezentare prin Skype din partea doamnei Cecilia Oluafisaio Aranciola, creatorul fundației Ritarium, și coordonatorul programului uh, privind tinerii ambasadori pentru pace din Nigeria. Doamna Aransiola a participat la multe uh, inițiative ca voluntar și profesionist. Este una dintre uh, promotoarele ca, uh, campaniei uh, Aduceți-ne înapoi fetele în urma uh, incidentul în care uh, student, uh, studentele din Chibok au fost răpite de Boko Haram. A participat la uh, un proiect numit uh, Violența nu este răspunsul și uh, se implică în diverse uh, proiecte ce vizează uh, probleme cum ar fi uh, căsătorile minorilor, um, sănătatea sexuală și a reproducerii, microfinanțele în um, Nigeria rurală, uh, lupta împotriva extremismului, uh, mutilarea general, genitală a femeilor și um, este o plăcere pentru noi să îi spunem bine ați venit acestei doamne care se implică atât de des în aceste acțiuni. The preamble to the Universal Declaration of Human Rights states Cum spunea și domnul președinte, orice persoană și orice nivel de guvern ar trebui să încerce prin educație să promoveze respectarea drepturilor omului o inițiativă lăudabilă, întrucât studenții din uh, universități au spus că această cooperare la nivel de universități este cheie în respectarea drepturilor omului, dar chiar dacă aceste lucruri sunt lăudabile uh, și mii de oameni au acces la acest sistem, nu trebuie să uităm faptul că Parlamentul European și Uniunea Europeană ar trebui să extindă această intervenție, doar, că, doar că în realitate la nivel global, există multe persoane care nu au acces la un mediu universitar. În cadrul uh, intervențiilor noastre în anumite condiții, se întâmplă ca aceste persoane să nu poată să beneficieze. Și cum spune uh, Declarația Universală a uh, Drepturilor Omului, aceste servicii trebuie să fie disponibile tuturor în orice comunitate. Prin urmare, trebuie să existe o mișcare la nivelul cel mai de jos. Dacă ne uităm la încălcările drepturilor omului, este vorba de inegalități și discriminare uh, care sunt uh, cuprinse în credințele religioase ale unor uh, societăți, iar acestea trebuie să formeze uh, ținta intervențiilor noastre. Persoanele care locuiesc în asemenea comunități rurale uh, sunt cele care ar fi cheie pentru a solicita respectarea drepturilor omului în societăți. În ceea ce privește mutilare genitală la femei, mutilatorii de cel mai multe ori uh, nici nu, nu au fost niciodată într-o sală de uh, clasă. Ei cred atât de mult în această practică, care este o încălcare a drepturilor omului, pentru că nu au educație. Și atunci ce fac eu prin aceste programe? M-am angajat să implic comunitățile rurale ca să mă asigur că liderii uh, comunităților, liderii religioși și mutilatorii nu uh, renunță la aceste practici în urma conversațiilor și implicării oamenilor la nivel local. Prin aceste inițiative la nivel local s-au uh, rezolvat multe. În ceea ce privește uh, căsătoria la copii și altele, noi, la nivel comuni la nivelul comunității, încercăm să sensibilizăm populația, astfel încât să obținem angajamentul oamenilor să renunțe la aceste practici. Eu sunt uh, ambasador uh, Commonwealth Youth. În Nigeria, de pildă, se constată că are loc mult extremism, multă violență în toate zonele geopolitice. Tinerii sunt chemați uh, să aibă să se ocupe de radicalizare și să schimbe Uh, atitudinea față de pace. Iar acest lucru se face nu numai în școală, ci se extinde în tuturor asociațiilor astfel încât tinerii să învețe valori cum ar fi respectul celorlalți și toleranța. Se poate folosi și mass media. Am fost prezentator pentru un program uh, pe televiziunea națională care s-a, a fost recepționat de multe persoane pe tema educației în drepturile omului. Noi încercăm să derulăm aceste intervenții, dar trebuie să extindem area de cuprindere uh, la nivel universitar și totodată să abordăm uh, populațiile locale. Mulți tineri uh, încearcă să se, asigură că, să se asigure că toate persoanele dintr-o comunitate au acces la aceste drepturi. Dacă ne uităm la educația pe temul drepturilor omului, acestea are multe scopuri, dar în ceea ce privește abilitarea, acesta este un obiectiv cheie. Oamenii trebuie să-și cunoască drepturile, chiar și cei din zone rurale, chiar și cei care nu știu să citească. Trebuie să poată să solicite o societate în care se respectă drepturile tuturor chiar fără să fi urmat uh, studii universitare în domeniul drepturilor omului. Noi asta încercăm să, încercăm să facem, să transpunem acest uh, acord internațional pe, uh, să-l traducem pe limba oamenilor simpli, pentru ca aceștia să aibă acces la resursele respective și să-și poată cere drepturile. Se poate folosi și în scop preventiv atunci când oamenii își cunosc drepturile și pot, pot preveni abuzurile și se pot, întâlnesc, se pot întâlni oameni needucați la nivelul comunităților care preiau inițiativa în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că oamenii reușesc să prevină abuzurilor, abuzurile înainte ca acestea să aibă loc. Trebuie nu numai să răspundem, să reacționăm, ci să ne ocupăm și de prevenție sunt uh, oameni și în zone rurale și în zone urbane care nu au acces la educație și trebuie să, preve- să prevenim abuzurile înainte ca acestea să survină. Uh, activitățile de educare a tinerilor în care ne-am implicat noi s-au dovedit a fi de mare impact pentru tineret, pentru că acum știu mai mult despre valorizarea diversității, respectul față de alții, toleranța, rezolvarea uh, pașnică a conflictelor. Lucruri importante pentru ca societatea să devină un mediu pașnic pentru toată lumea și să se respecte toate drepturile prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Vedem că tinerii sunt foarte atenți la promovarea drepturilor omului la nivel local. Mahatma Gandhi a zis că pentru pacea mondială trebuie să ne, să ne să abordăm tinerii. Asta facem și noi. Abordăm tinerii care sunt în sau în afara sistemului de învățământ pentru că aceștia să poată să pretindă respectarea drepturilor omului. Acest lucru e foarte important în promovarea acestor drepturi. Am fost implicat în multe campanii pe mediile sociale, care reprezintă un instrument inovator pe care cu toții îl putem folosi în aceste activități educative. Pe Facebook, Instagram putem derula asemenea activități de educare în domeniul drepturilor omului, putând uh, intra în legătură cu mulți tineri. Acestea sunt metode netradiționale în domeniul educației, în domeniul drepturilor omului, dar sunt eficace. Pe Twitter avem uh, o platformă de mentorat pe baza de, bază de voluntariat privind uh, violența legată de gen, egalitatea de gen și așa mai departe pentru a promova aceste cauze. Uniunea Europeană este uh, un pilon uh, la nivel uh, global în acest sens și trebuie să extindem domeniul acestei educa educații, implicând și metode netradiționale care trec dincolo de uh, domeniul formal al educației, astfel încât oamenii să cunoască mai mult despre drepturile omului și noi să contribuim mai mult la acest proces să nu subestimăm importanța edu educației. Aplaudăm uh, rolul Parlamentului European în acest sens și cred că și Parlamentul European cred că trebuie să se trezească la realitate și să-și intensifice uh, activitățile în ceea ce privește, în ceea ce privește uh, combaterea unor practici cum ar fi căsătoria copiilor și mutilarea genitală. Există multe comunități care nu au acces la educație formală, dar au dreptul să participe la acest proces pentru a ne asigura că trăim într-o lume care respectă drepturile tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Deschid acum uh, sesiunea de întrebări. Barbara, dorești să iei, iei cuvântul? Dacă nu, am eu câteva observații. Da, vă mulțumesc și mulțumesc și pentru prezentare. Nu am prea multe întrebări. Cred că a fost uh, util uh, că am avut o uh, delegație de acest fel și în Veneția și am discutat uh, cele menționate. Uh, prima Uh, intervenție se referă la EIUC, la Centrul uh, Interuniversitar. Cum vedeți că a, ați putea conlucra mai mult cu instituțiile europene, prin delegațiile Uniunii Europene, prin uh, promovarea burselor și așa mai departe. Și, de asemenea, și prin politici și cercetare. În ceea ce privește lecțiile desprinse, cred că uh, comisarul pentru drepturile omului a spus că învățăm despre rolul universităților în facilitarea cooperării dintre actorii principali și s-au menționat și instituțiile pentru drepturile omului. Ați putea să ne spuneți mai multe pe această temă? Poate că ar fi trebuit să știu, dar vă întreb la nivel global, în cursurile dumneavoastră, aveți module sau cursuri speciale privind uh, activitățile uh, pentru tineret uh, în domeniul uh, drepturilor omului sub egida Uniunii Europene. Și apoi, în ceea ce privește Nigeria, uh, sper ca interlocutor viitoarea încă ne ascultă. Este foarte interesant ce faceți la nivel local. V-aș pune o întrebare. Cum vedeți dumneavoastră subiectele drepturilor omului? Sunt acestea niște domenii generale uh, abordate în școli în Nigeria? V-ați referit la activitățile dumneavoastră privind educarea în domeniul drepturilor omului în afara școlii v-ați referit la liderii de triburi, de comunități și așa mai departe. Considerați că este o diferență între abordarea acestor uh, beneficiari dinăuntru și din afara sistemului de învățământ? Entitățile cum ar fi cluburile sportive sau asociațiile sportive ar avea vreun, vreun rol de jucat în acest uh, domeniu? Nu știu dacă există cineva uh, prezent uh, din partea SEAE, dar ar trebui să vedem dacă mai există și alte moduri prin care am putea sprijini aceste eforturi. Este, mm, tendința este în creștere sau în scădere? Cum uh, vedeți dumneavoastră programele în domeniul drepturilor omului? Le sprijiniți? și care considerați că ar fi tendința? Vă mulțumesc. Haideți să vă satisfacem curiozitatea. Există SAE prezent și, uh, și de la Direcția Generală. Am să dau întâi cuvântul Uh, domnului Adel Zafskari de la DigiDevco. Vă mulțumesc. Într-adevăr, nu pot să fiu mai mult de acord cu domnul profesor uh, Novak. Nu este nevoie să fii un expert ca să-ți dai seama că uh, nu sunt în plină expansiune aceste drepturi ale omului față de cum a fost acum 10-15 ani. În ceea ce privește uh, drepturile omului, există niște tendințe acum care prezintă um, aceste drepturi ca fiind ceva uh, care amenință securitatea națională sau ceva uh, irelevant. Eu cred că educația în domnul drepturilor omului nu mai este doar o valoare adăugată, ci uh, o necesitate absolută. Iar educația în acest domeniu ar trebui să primească mai mult sprijin ca oricând. Uniunea Europeană sprijină educația în acest domeniu din două unghiuri. Sprijinim educația ca drept al, uh, ca un drept fundamental și sprijinim în mod special educația în domeniul drepturilor omului. În uh, lume sprijinim 50 de inițiative diferite care sprijină educația, inclusiv două inițiative globale, Parteneriatul Global pentru Educație și Educația nu poate aștepta. Acestea partenerii Parteneriatul Global pentru Educație, înființat în 2002, un fond care are scopul de a sprijini educația. Până acum a sprijinit 65 uh, țări cu venituri mici și uh, multe alte țări cu venituri uh, medii și mari. UE a contribuit 75 de milioane de euro acestui fond. Educația nu poate aștepta este o altă inițiativă din 2016, acesta fiind un uh, mecanism flexibil de uh, finanțare pentru situațiile de urgență, uh, considerate atunci a doua linie de intervenții. În ceea ce vrește educația în domeniul drepturilor omului, ați auzit deja despre campusul global pentru drepturilor drepturile omului, un program unic care aduce la oaltă sute de universități la nivel mondial, având astfel un impact uriaș. Uniunea Europeană a sprijinit uh, de la început această inițiativă și uh, apoi, uh, din anul 97, um, Uniunea Europeană a sprijinit acest program cu 80% dintre fonduri ceea ce dovedește din nou care este rolul critic al Uniunii Europene. Și este foarte important ca acest sprijin să continue în viitor, pentru că acest program să rămână sustenabil. Mai avem și alte inițiative importante în domeniu. Cred că merită menționat inițiativa Cartooning for Peace, care promovează drepturile omului și valorile Uh, toleranței și așa mai departe, prin uh, modalități mai creative. Avem un alt program derulat în uh, Tunisia, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Palestina, Mexic, Israel, Canada, Turcia, care formează um, artiști de benzi desenate sau de desene animate care să promoveze aceste valori pe această cale. Sub, sprijinim o altă inițiativă, formarea jurnaliștilor și studenților uh, la jurnalism în uh, Europa, în uh, țări ca Ungaria, Polonia, Slovacia, prin atenția pusă asupra raportării Uh, sensibilă la drepturile omului. În plus, mai avem și circa 40 de inițiative la nivel mondial care sprijină în mod special educația în uh, domeniul drepturilor omului, uh, finanțate cu peste 22 de milioane de euro. Deci, euro. deci putem conchide că în acest context dificil avem profesioniști în domeniul uh, uh, drepturilor omului și le asigurăm formarea. Un lucru esențial pentru că aceștia vor uh, juca un rol în prima linie în combaterea uh, populismului care pune zilnic uh, sub semnul îndoielii valorile cum ar fi drepturile omului. Eu am absolvit un asemenea program și cred că dacă vrem să continuăm să avem oameni care cred în aceste valori, atunci trebuie să uh, sprijinim asemenea inițiative și să le sprijinim într-un mod substanțial, asigurând și uh, dreptul la studiu a celor studenți care nu au aceste posibilități. Trebuie să-i sprijinim, să sprijinim prin, um, uh, prin burse în continuare. Vă mulțumesc! Grație, grație! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și îi dau cuvântul acum uh, doamnei Patricia Bochi. Ați menționat, domnule președinte, uh, universalitatea drepturilor omului necesită o cultură de promovare a drepturilor omului și există un plan de acțiune pentru drepturile omului și democrația adoptat în 2012. Este nevoie de o uh, aprofundare a activității noastre în domeniul educațional nu doar în relațiile cu state partenere, cu instituțiile partenere, dar trebuie să ne formăm propriul personal care activează în domeniul drepturilor omului și democrației și după cum s-a menționat, situații de criză, de violare a drepturilor fundamentale ale omului, uh, întreprindem eforturi suplimentare în domeniul educației pentru respectarea drepturilor omului. Subiectul este discutat mai frecvent în dialogul nostru cu statele partenere de pildă, am avut dialoguri informale cu Bahrain și Qatarul în 2018. Susținem eforturile de educație la nivelul universității universităților, prin campusurile universitare. Avem schimburi de experiență cu state partenere și uh, există un interes din partea Qatarului pentru Uh, numer, activități mai numeroase din acest punct de vedere. Avem de asemenea informări reglementare în legătură cu activitățile pe care le organizăm uh, la um, universități în cadrul programului Global Campus. Organizăm vizite schimburi de uh, experiență cu universitățile uh, care fac parte din rețeaua Global Campus, inclusiv din Africa. Pentru că trebuie să strângem legăturile între Global Campus și delegațiile noastre în diversele state membre. Mulțumesc! Dorește cineva să mai intervină? Domnul Novak. Mulțumesc foarte mult pentru uh, declarațiile făcute, pentru expresia de uh, susținere pentru uh, sistemul uh, educațional într-o perioadă de uh, criză globală. În ce privește întrebările adresate de doamna Barbara Lochpiller referitoare la legăturile pe care le avem cu instituțiile uh, ONU de la bun început am stabilit un cadru de cooperare, dar și uh, cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu Comisia, dorim ca și legăturile noastre cu instituțiile europene să le consolidăm și uh, dorim să încheiem un uh, Memorandum of Understanding cu Parlamentul European pentru a putea, într-o manieră reglementate, să organizăm conferințe pe tema uh, drepturilor omului. Noi cu uh, regularitate uh, informăm Parlamentul European despre acțiunile noastre, indiferent că organizăm uh, un eveniment uh, la Veneția sau prin intermediul uh, Global Campus. Ne organizăm de pildă o conferință următoare la Buenos Aires Veronica vă va uh, spune mai multe despre acest demers și ne-ar bucura foarte mult dacă membrii ai Parlamentului European vor participa la această conferință. Subiectul este foarte important. Drepturile omului și uh, um, IT-ul. Uh, absolvenții noștri uh, ajung să conlucreze cu delegații ale Uniunii Europene fie că e vorba uh, de uh, Geneva, fie că eh, lucrează la New York, dar în alte regiuni ale globului, pentru că eh, ei pot în felul acesta să devină utili inclusiv Uniunii Europene. Ne uh, bucură faptul că resursele uh, sunt valorificate astfel și conlucrăm cu Parlamentul European, ne consultăm cu Parlamentul European în legătură cu problematica legată de democrație și de drepturile omului. Prin uh, acest memorandum uh, sperăm să ne putem uh, continua activitatea, memorandumul sperăm să fie încheiat în săptămânile următoare. Doamna Gomez, în ce privește strategiile Uniunii Europene și cum se reflectă ele în uh, curicula uh, din cadrul Global Campus. Uh, să știți că ne interesează perspectiva globală și suntem uh, întotdeauna informați despre documentele pe care instituțiile europene le elaborează conlucrăm cu Serviciul de Acțiune Externă, cu uh, Direcția Generală DEFCO, conlucrăm la elaborarea unor uh, linii directoare uh, și ele se reflectă în uh, această curiculă informăm despre evenimentele pe care le organizăm. Adesea uh, experți din partea instituțiilor europene sau al delegațiilor locale participă la uh, sau predau în uh, cadrul cursurilor pe care noi le organizăm sau se implică în alte activități, este esențial pentru noi. În ce privește instituțiile naționale care promovează drepturile omului și programele naționale, pot să vă dau câteva exemple despre modul în care universitățile pot să contribuie la crearea de capacități. Noi uh, conlucrăm cu funcționarii din instituțiile naționale, le oferim formare profesională în cadrul programelor noastre, conlucrăm cu ei. Avem uh, memo un memorandum de înțelegere adesea încheiat cu uh, administrația, uh, inclusiv în cadrul internship-ului, dar și pentru programele regionale. Iar universitățile care uh, creează un asemenea climat de conlucrare cu instituțiile naționale, care conlucrează cu funcționarii publici, uh, stimulează dialogul, cooperează mai ușor decât în alte condiții uh, în care uh, mediul este poate mai conflictual. Deci ă, există posibilitatea să promovăm acest dialog, această cooperare, să furnizăm ă, formări profesionale, cum spuneam, este foarte important pentru noi. Câteva cuvinte despre modul în care conlucrăm cu delegațiile locale ale Uniunii Europene. Eu vin dintr-o țară în care Expertul uh, este un absolvent al unuia din uh, programele regionale, deci l-am uh, cuprins într-o asemenea instituție, iar ambasadorul care este șeful delegației din Buenos Aires a participat la unul din evenimentele organizate de Global Campus la Buenos Aires. Deci, iată, în felul acesta se poate constitui o rețea pentru cooperare. Pot să mă refer și la alte strategii um, din, și um, reprezentanta din Nigeria a vorbit despre um, înfiriparea unor uh, rețele încă de la firul ierbii. Deci există acțiuni uh, complementare. Faptul că Global Campus a început să acționeze ca un furnizor de educație postgraduală nu are uh, un uh, obiectiv de acțiune limitat, pentru că noi furnizăm în principal cursuri online, dar avem și alte inițiative proprii care sunt menite să creeze capacități la nivelul societății civile și este foarte importantă pentru noi formarea formatorilor în diversele comunități. Pe continentul latinoamerican, dar de fapt în cele două Americi, ă, noi încercăm să ajungem la comunitățile indigene. Deci, ă, spuneam, ne străduim să acționăm uh, pentru formarea formatorilor uh, în domeniul educațional și de asemenea să exercităm o influență asupra uh, celor care iau deciziile politice în cadrul comunităților. Dorim să promovăm inițiative pentru diverse uh, module care să funcționeze în școli. Uh, stimulăm o uh, învățare bazată pe uh, experiențe practice și să extindem aceste eforturi în spiritul drepturilor omului pe viitor. Există și instituții care promovează drepturile um, omului pe plan uh, național, care sunt parte a rețelei noastre, de pildă cu Danemarca avem asemenea programe de conlucrare. De asemenea, sunt finanțate fonduri pentru uh, programele arabe. Patricia, m-am bucurat să aflu că a implicat și uh, conlucrarea cu Qatarul și că există uh, un interes manifest din partea Qatarului pentru conlucrare. Noi exact în această regiune acționăm și sperăm să atragem și alte state care se angajeze în acest domeniu al drepturilor omului. <clears throat> Noi am avut și în trecut activități comune cu Serviciul European de Acțiune Externă, poate putem revigora Uh, anumite acțiuni, conferințe diplomatice uh, pe care în trecut le-am avut și care au fost încununate de succes. <coughs> Mulțumesc, spune președintele. Mai dorește cineva să răspundă? Vă rog, dacă doriți. Hello? Okay, okay. Okay, that's right. So, um... Doamna Cecilia Aranciola, în legătură cu întrebarea care mi-a fost adresată, pot să spun că educația pentru drepturile omului în Nigeria um, se bazează pe educație civică, dar um, abordarea guvernului nu este una holistică Uh, este evident că uh, Nigeria are o atitudine mai degrabă conservatoare, uh, respectă tradițiile în contextul drepturilor omului. Există o anumită ostilitate sau neînțelegere față de activitatea pe care noi o desfășurăm. Noi încercăm să uh, îi educăm pe copii să își respecte părinții, uh, dar în același timp să înțeleagă că au și ei drepturi, responsabilități și obligații față de părinți și față de societate. Noi nu încercăm să educăm pe copii să se uh, detașeze sau Eh, să devină adversari ai părinților. Dar eh, trebuie ca până la urmă ceea ce eh, încercăm noi să transmitem să devină o practică cotidiană pentru ei. Mm, noi conlucrăm cu rețeaua ambasadorilor pentru pace și educarea tineretului. Da. Uh, acesta este scopul rețelei uh, pe care noi încercăm să-l creăm. Trebuie să uh, desfășurăm această activitate într-o atmosferă prietenoasă față de copii să încercăm să creăm uh, niște centre uh, în școli care să promoveze drepturile omului, să transmitem aceste mesaje care să ajungă la un număr cât mai mare de indivizi. Deci, trebuie să ne extindem domeniul de activitate cu organizații de la fața locului pentru a extinde în felul acesta domeniul de aplicare a uh, demersurilor în favoarea drepturilor omului. Cred că a sosit momentul pentru o asemenea extindere a um, activităților noastre. Pentru că Ă, activitatea noastră nu trebuie să se adreseze numai unor vârfuri ă, ale societății, să atingem și alte segmente ale societății. Ă, în acest punct de vedere ne dorim o mai extinsă conlucrare cu Parlamentul European, pentru că noi introducem un spirit novator în modul de educare în favoarea drepturilor omului pentru ca toată lumea pe plan global să se poată bucura de ceea ce Carta uh, Internațională a Drepturilor Omului prevede. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor interlocutorilor noștri și am uh, înțeles că educația în domeniul drepturilor omului uh, nu uh, duce la rezultate imediate, dar înseamnă o investiție pe termen mediu și lung care merită să fie făcută. Am uh, auzit propuneri legate de modul în care Uh, rețelele internaționale pot fi create, inclusiv în cadrul Global Campus, uh, pentru că foști eurodeputați uh, pot să se implice, de altfel au și făcut-o și um, au conlucrat cu uh, cadrele universitare, pentru că în felul acesta aportul să poată fi mai mare și aspectele teoretice să uh, fie mai legate de aspectele practice. Ar fi util pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Bine, inițiamo. Vă propun să reluăm lucrările. Va fi un schimb de opinii. Vă rog să luați loc. Deci, ajungem la un schimb de opinii cu comisarul Comisiei Internaționale împotriva impunității din Guatemala. Este o onoare pentru noi să-l salutăm pe domnul Ivan Velasquez în Parlamentul European. Domnia sa desfășoară o activitate foarte importantă în cadrul acestei comisii. Apreciez uh, calitățile domniei sale de uh, conducător în acest uh, comisie, da, mi-am exprimat și decepția în legătură cu decizia autorităților din Guatemala de a nu prelungi mandatul acestei comisii și uh, în legătură cu decizia autorităților de a interzice domnului Ivan Velasquez să um, revină în această țară. Știți că în anul 2006 Comisia, în cadrul unei înțelegeri um, cu Națiunile Unite, a uh, decis să înființeze această comisie internațională împotriva impunității din Guatemala și uh, împotriva uh, corupției ne temem acum că dacă autoritățile naționale vor prelua aceste atribuții, se vor uh, pierde multe din uh, uh, realizările obținute. Delegația Comisiei DROA a vizitat acum trei ani Guatemala. Am constatat ce rol important a judecat domnul Velasquez acolo Uh, știu că un uh, judecător din Guatemala a um, emis uh, un ordin de arest împotriva Telmei Aldana, care a jucat un rol important în combaterea rețelelor infracționale și corupției din Guatemala. Ne bucură că domnul Velasquez a venit în mijlocul nostru pentru a ne vorbi despre situația statului de drept și situația drepturilor omului din Guatemala și inclusiv despre cazul doamnei Aldana. Domnule judecător, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a împărtăși cu dumneavoastră îngrijorările pe care le avem în privința uh, situației actuale din Guatemala. A existat o rezoluție recentă a Parlamentului European, una foarte puternică, foarte limpede, care aproape face uh, Uh, care mă ajută să vă explic um, uh, mai bine ce se întâmplă în Guatemala. În această rezoluție s-au explicat foarte bine care sunt dificultățile cu care se confruntă țara respectivă în acest moment. Aș vrea să încep prin a vă spune că ceea ce se întâmplă în uh, Guatemala nu este o confruntare între Comisia împotriva uh, impunității în Guatemala, ci CIG și guvern. Deși asta este uh, uh, felul în ca- acesta este felul în care guvernul prezintă situația. Uh, încercând să ascundă astfel niște probleme care devin din ce în ce mai clare și mai exact fractura, uh, um, uh, problemele cu care se confruntă statul de drept în uh, Guatemala. Să ne uităm la proiectul de lege privind uh, reconcil reconcilierea națională, un proiect de lege criticat în rezoluția Parlamentului European uh, și care a fost um, respins în mod unanim de uh, comunitatea internațională. Aici vedem care este situația adevărată în Guatemala. E vorba de un sector care, datorită unei uh, unui discurs foarte dur împotriva a tot ce înseamnă lupta împotriva imunității, a reușit să uh, creeze un pact pro-impunitate. Și aceast, acest proiect de lege uh, este pur și simplu o fațetă este încercarea, vedem aici încercarea de a găsi mecanisme care să limite care să elimine orice formă de dizidență. Ă, mai avem și proiectul de lege privind ONG, urile care încearcă să pună botniță pur și simplu ONG-urilor care luptă pentru drepturile omului astfel încât să nu existe niciun fel de opoziție vis-a-vis -vis de proiectele, încălcările și acțiunile Uh, pe care le exercită guvernul. Revin la ce spuneam mai devreme. Uitați de ideea unor confruntări personale sau un, a unei confruntări între CICIG și guvern. Trebuie să vedem și să analizăm cu foarte mare uh, claritate problemele reale ale țării. Aceste uh, probleme țin de uh, diverse acțiuni. De exemplu, uh, unul dintre ministere a preluat poliția civilă din Guatemala uh, încercând să desfințeze acest corp de poliție și pentru a îl uh, transforma într-un corp de poliție militarizat. Acesta este un proiect care a devenit evident anul trecut în Guatemala. Sau se atacă uh, acei uh, apărători ai drepturilor omului. Sunt atacați judecătorii independenți. Se uh, pot vedea campanii împotriva judecătorilor independenți. Încet, încet, uh, justiția uh, intră sub umbrela politicului uh, prin ale, inclusiv prin uh, recentele alegeri ale magistraților și a judecătorilor din uh, Curtea Constituțională. Vedem în ce direcție se îndreaptă Guatemala uitându-ne la aceste rezultate. Se încearcă Um, se încearcă și la nivel simbolic uh, să se șteargă din memoria colectivă acțiunile militarilor în timpul războiului civil. Președintele însuși apare îmbrăcat în, mili în militar. Apar uh, vehicule militare în uh, orașe, Uh, se țin discursuri având uh, în spatele vorbitorului zeci de militari îmbrăcați în uniformă. Toate aceste uh, acțiuni au un efect foarte puternic în Guatemala. Acolo po- uh, populația a suferit zeci de ani. Uh, represiunea din partea forțelor armate a fost uriașă. Luna trecută a început campania electorală și vedem felul în care se încearcă manipularea acestui proces electoral. Așa cum spunea și uh, domnul președinte, uh, ați făcut referire la mandatul de arestare împotriva procurorului general Telma Aldana, care din 2015 până acum, până în 2018, uh, perioada în care a fost uh, uh um, procuror șef, um, s-a a avut un rol extraordinar în lupta împotriva corupției și a impunității și iată, acum când candidează la președinție, a fost emis acest ordin de arestare chiar luna trecută împotriva ei. Aceste situații devin aceste situații mărunte devin o situație generală și afectează în mod direct uh, fundamentele statului de drept. Vedem nenumărate sectoare ale societății afectate de această încercare de a se întoarce la o situație de impunitate care a existat vreme de zeci de ani în Guatemala și care implică toate sectoarele care au putere reală în Guatemala. Într-o astfel de situație, cel care în cea, uh, ă, o situație în care se încearcă eliminarea uh, Comisiei Internaționale împotriva impunității în Guatemala, această încercare este o acțiune din uh, din multele prin care se încearcă um, se încearcă să se submineze într totul lupta împotriva impunității în toate formele sale. Un lucru foarte important care trebuie uh, scos în evidență este rezoluția Parlamentului European Oricare ar fi deciziile guvernului Guatemalei, începând cu 31 august anul trecut, când au anunțat că nu se va prelungi uh, mandatul CICIG dincolo de uh, septembrie 2019 sau decizia din ianuarie de a uh, se declara în mod unilateral și imediat uh, um, de a se declara uh, unilateral uh, încheierea mandatului uh, Comisiei, plus alte declarații internaționale. Aici vedem care este uh, situația adevărată. Așa cum a spus și secretariatul, secretarul general al Um, Națiunilor Unite și Curtea Constituția, Constituțională a um, uh, Guatemalei au spus foarte clar că acest mandat trebuie să continue chiar și dincolo de uh, 21 septembrie. Comisia nu a abandonat uh, Guatemala, nu se retrage, ci continuă să se bucure de um, sprijin Uh, în ceea ce privește, se bucură de sprijin și continuă să sprijine uh, parchetul uh, general în lupta împotriva impunității. Dacă se pune capăt mandatului CICIG, dacă nu se prelungește acest mandat dincolo de septembrie 2019, nu va mai exista sprijin internațional pentru judecătorii independenți și pentru acei cetățeni care luptă pentru statul de drept și pentru democrație. Posibilitatea de a adopta anumite mecanisme de presiune pentru a reuși ca autoritățile uh, guatemaleze să uh, să aibă un impact negativ asupra uh, statului de drept în um, Honduras, în Guatemala, în El Salvador. Aceste lucruri sunt importante pentru întreaga um, uh, comunitate internațională. Trebuie să veghem în mod permanent care sunt uh, evoluțiile instituțiilor din aceste țări. Datorită interesului permanent pe care Comunitatea internațională îl arată pentru aceste țări putem, vigi, putem uh, supraveghea, putem uh, ajuta uh, respectarea drepturilor omului și putem uh, să-i sprijinim pe judecători independenți. Pentru că vedem uh, atacurile împotriva curții constituționale vedem uh, expresiile de îndoială sau dezaprobare din partea guvernului vis-a-vis -vis de autoritatea electorală pentru a uh, submina prestigiul acestei uh, instituții acum la începutul campaniei electorale. Toată această uh, tensiune din partea Uniunii, uh, din partea uh, comunității internaționale trebuie să rămână pentru a sprijini statul de uh, drept, pentru a opri o ruptură a legitimității. Pentru că tendințele sunt îngrijorătoare. Este nevoie ca Uniunea Europeană să joace un rol important, un rol primar în Guatemala. Considerăm că este indispensabil ca această voce autorizată, calificată, să se pronunțe, ca vocea noastră să fie auzită ori de câte ori este necesar când trebuie să sprijinim valorile democratice în această țară. Dacă privim din punctul de vedere, din perspectiva CICIG, Uniunea Europeană și statele sale membre aduc circa două treimi din resursele uh, necesare pentru funcționarea Comisiei Internaționale împotriva impunității în, în Guatemala. Și de aceea prezența Uniunii Europene și a statelor membre uh, și uh, sprijinul uh, acordat corupției, impo uh, uh, luptei împotriva corupției și impunității vine mână în mână cu resurse economice pentru care vă suntem recunoscători dar avem nevoie și de o voce puternică pe plan politic. Trebuie să vă mențineți acest interes, trebuie să găsiți mecanisme la nivel diplomatic, uh, mecanisme de presiune care uh, să poată fi folosite, de exemplu, prin aceste uh, rezoluții. Așa cum spuneam, ultima rezoluție a Parlamentului European în ceea ce privește uh, Uh, revizuirea acordurilor și a mandatului uh, dacă Guatemala nu îndeplinește um, angajamentele luate în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Participarea Uniunii Europene este importantă. Trebuie să ne gândim ce trebuie făcut dincolo de 3 septembrie 2019 pentru a însoți pentru a însoți pe cetățenii din Guatemala în um, lupta lor și cum îi putem susține pe judecătorii care luptă pentru democrație, astfel încât progresele realizate în ultimii ani să continue. Vă mulțumesc! Mulțumesc, grație, grație! Mulțumesc foarte mult, domnule judecător. Uh, doamna Scott Cat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, domnule Velasquez Gomez, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, această prezentare. Am uh, negociat această rezoluție la Strasburg împreună cu uh, raportorii din umbră și uh, am uh, participat la misiuni prin care am înțeles mai bine ce se întâmplă în Guatemala și cum se deteriore- deteriorează situația drepturilor omului și cât de grave sunt lucrurile pentru dumneavoastră. Mă bucur că întregul Parlament a sprij... că, uh, um, această rezoluție s-a bucurat de uh, sprijin larg din partea Parlamentului. Noi salutăm eforturile dumneavoastră și toată lumea vă laudă și aș vrea să vă felicit pentru uh, eforturile dumneavoastră sunt sigură că ați salvat foarte mulți oameni în Guatemala și aș vrea să vă rog să transmiteți felicitările noastre um, colegilor dumneavoastră. Um, problema fondurilor blocate este una uh, serioasă. Uniunea Europeană, sunt de acord, trebuie să continue să își arate sprijinul prin uh, acțiuni diplomatice, Parlamentul a spus foarte clar că înțelegem uh, rolul esențial pe care uh, Comisia îl joacă pentru apărarea drepturilor omului în Guatemala. A menționat uh, în rezoluție și nu spunem destul de des acest uh, lucru. Amintim că suntem într-o uh, că ne aflăm în poziția de a uh, reduce uh, Uh, elementele comerciale, preferențiale și cred că acest, aceste instrumente pot fi folosite atunci când uh, statul uh, începe să acționeze în mod inadecvat și sistemul de justiție nu mai face față. Uh, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și să mulțumesc colegilor dumneavoastră pentru toate eforturile. Gracias, presidente. Muchísimas Beatriz. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule Velasquez, pentru prezența dumneavoastră. Este o onoare pentru mine să vă revăd după acești trei ani care au trecut de la uh, misiunea din uh, februarie 2016 în Guatemala. Acolo am avut ocazia să uh, discutăm despre eforturile dumneavoastră, uh, despre îngrijorările dumneavoastră chiar la începutul președinției lui uh, Jimmy Morales. Uh, Îmi amintesc că între concluziile acelei misiuni, foarte scurtă, dar foarte intensă din punct de vedere al conținutului, um, se afla o îndoială uh, importantă. Câte din promisiunile făcute de uh, președintele Morales vor fi um, ținute, vor fi îndeplinite? Să nu uităm că ceea ce trebuie să apărăm este uh, guvernanța globală, pentru că populiștii de mm, orice fel de uh, culoare nu suportă acele instituții care uh, luptă împotriva corupției și abuzului de putere pur și simplu uh, populiștii, autocrații uh, uh, încearcă să-și asigure impunitatea prin atacuri împotriva comunității internaționale. Încercarea de a expulza Cicig este o acțiune care ne atrage atenția pentru că Uh, acțiunile uh, populiștilor sunt întotdeauna aceleași. Încearcă să acapareze puterea și să se înconjoare de un zid de, care să le asigure impunitatea și luptă împotriva uh, instituțiilor independente. Având în vedere că a început campania electorală, având în vedere uh, mandatul de arestare împotriva Telmei Aldana, Uh, care uh, a spus că Cicighe ar trebui să-și continue mandatul. Întrebare. Cici pe cine se sprijină, politic vorbind, în uh, Guatemala? Cum și-ar putea continua eforturile dacă președintele Morales nu ar câștiga alegerile. Mulțumesc. Onorevole Faria. Grazie, președinte. Um, antes de mai. Mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc, domnule Velasquez. Cred că această informare este foarte utilă pentru noi. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru uh, efortul pe care l-ați depus în conducerea acestei comisii internaționale împotriva impunității. Importanța acestei comisii pentru Guatemala și pentru guatemalezi mm, este extraordinară. Am participat uh, la diverse reuniuni în care am vorbit despre uh, regiunea Americii Latine, uh, Uh, fac parte din delegația pentru America Latină și constatăm că în această regiune uh, există încă o, uh, o țară cu o situație dificilă. E vorba de Nicaragua. Iar în răutățirea situației din Guatemala, de asemenea, este într-un fel legată și de guvernul antidemocratic din uh, Nicaragua. Am uh, vorbit uh, și săptămâna trecută despre Guatemala. Dacă evoluțiile vor fi de asemenea în împotriva democrației, cred că și acordul de asociere până la urmă va trebui să fie revizuit. Acest lucru se va întâmpla și vis-a-vis -vis de Nicaragua sau uh, de alte regiuni în care existau asemenea instrumente de cooperare între Uniunea Europeană și state terțe. Vreau să fiu foarte cinstit. Sunt uh, uh în favoarea menținerii Comisiei Internaționale împotriva impunității. Puteți să vă bazați pe sprijinul meu și al grupului meu politic, PPE, în acest sens. Am o singură rezervă S-a uh, vorbit despre uh, uh, legea amnistiei în cazul uh, unor uh, acte împotriva umanității. Și uh, vă întreb care este situația în Guatemala vis-a-vis -vis de uh, această lege gândindu-ne că pe 6 iunie vor avea loc alegeri. Um, mă interesează și aspecte legate de participarea democratică la alegeri, ce pericole există în uh, contextul în care alegerile ar putea să, să fie antidemocratice, să nu fie libere. Deci poate ne puteți spune ceva în legătură cu uh, viitoarea participare la vot din acest punct de vedere. E vorba de 16 iunie. Mulțumesc. Sí, gracias, señor presidente. Eh, bienvenido, señor Velázquez. Bună ziua, domnule Velázquez. Um, am, sunt uh, președinte delegației Uniunii Europene pentru relațiile cu America Latina. Am vizitat uh, Guatemala de multe ori și am uh, participat la ultimul summit uh, iberoamerican. Am citit un articol interesant intitulat Cicig creată pentru a uh, dispărea și se vorbește despre originele Cicig așa cum știm toți, uh, care au fost, de fapt, uh, dorința de a lupta împotriva impunității în, acest, uh, în această țară și pentru a lupta în favoarea drepturilor omului și democrației. Îmi cer mii de scuze că am întârziat, am participat la o altă întrunire și nu am ascultat prezentarea dumneavoastră ați putea să ne spuneți care sunt cazurile sau câteva din cazurile numeroase de altfel pe care le-ați rezolvat și uh, care, care este numărul persoanelor condamnate în urma uh, anchetelor CICIG. Aș dori să știu care uh, este evaluarea, una cât mai riguroasă, în privința impactului pe care munca dumneavoastră l-a avut asupra sistemului judiciar al țării. Și Uh, pentru că se apropie campania electorală, care sunt motivele pentru care nu s-a produs un o schimbare politică importantă în, acest, în această țară. Um, pentru că mentalitățile până la urmă nu s-au prea schimbat. Uh, un lucru care mă interesează în mod special, de ce o instituție care se bucura de uh, un sprijin majoritar amplu în țară la începutul lucrărilor sale, acum nu se mai bucură de acest uh, sprijin uh, aproape unanim, nici pe plan intern, vedem Congresul uh, este împotriva uh, CICIG, Uh, și uh, nici din partea unor instituții uh, internaționale care au vorbit împotriva acestei comisii. Înțeleg că multe din persoanele anchetate pentru corupție se opun lucrărilor comisiei, dar de ce acest lucru este văzut acum și nu au apărut aceste semne um, în anii precedenți, pentru că totuși CICIG funcționează din 2006. Mulțumesc! Fernando Pons, vicepreședinte al uh, Diviziei pentru America Latină. Mulțumesc mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European uh, pentru interesul uh, acordat acestei țări, pentru această audiere și pentru rezoluția în care ați prezentat toate aspectele uh, și care va uh, contribui la atingerea obiectivelor noastre comune. Aceste obiective, în acest caz, ar putea rezuma la un sprijin continuu și hotărât vis-a-vis -vis de statul de drept și lupta împotriva corupției și impunității în Guatemala. Atât din partea uh, instituțiilor guatemaleze, cât și din partea uh, CICIG. CICIG, așa cum am spus, a avut și continuă să joace un rol fundamental în lupta împotriva corupției și impunității. Uh, sub conducerea domnului comisar Velasquez, așa cum am spus de multe ori, a obținut uh, niște succese extraordinare în această bătălie care continuă. Bătălia continuă, dacă pot să folosesc acest uh, cuvânt, pentru că atacurile împotriva CICIG ne preocupă, ne îngrijorează și am spus acest lucru atât la nivel local, prin grupul de coordonare a comunității internaționale, cât și la nivelul înaltului reprezentant și al statelor membre, uh, noi continuăm să sprijinim în mod continuu și inechivoc continuarea lucrărilor Comisiei Internaționale împotriva impunității uh, și corupției în Guatemala. Aș vrea să vă spun de asemenea că am solicitat uh, ca Cicic să-și poată, uh, să-i se permite să-și poată uh, continua lucrările uh, și să poată face acest lucru efectiv. Nu numai să rămână în țară, ci să aibă resursele și mijloacele uh, necesare și să nu se ridice obstacole în fața uh, lucrărilor sale Lucrările comisiei ar trebui să continue așa cum a fost stabilit prin acordul între statul guatemalez și uh, ONU. S-a vorbit despre proiectul de lege, de fapt proiectele de lege uh, care ne îngrijorează. Nu numai uh, pe noi, ci și alți, pe alți reprezentanți ai uh, comunității uh, internaționale în Guatemala. Uh, de exemplu, proiectul de lege privind reconcilierea națională. Ne temem că uh, este în continuare discutat în um, um, Congres și toate instituțiile care apără drepturile omului în Guatemala trebuie să fim pregătiți pentru a continua să reacționăm împotriva acestui proiect de lege. Trebuie să uh, repetăm acest angajament politic și financiar. Colegii mei vor uh, vorbi mai mult despre aceste aspecte. Uh, un angajament în favoarea tuturor celor care în Guatemala încearcă să îmbunătățească situația și să îmbunătățească um, instituțiile uh, din această țară și, bineînțeles, să ne exprimăm uh, sprijinul față de uh, CICIG. Mulțumesc foarte mult! Din partea DigiDefco, Paula Martinez, mulțumesc foarte mult! Uh, colegul meu din partea SAE uh, a spus foarte bine ce doream să spun și eu. Noi uh, sprijinim încă din 2009 Comisia CICIG. Um, au 5 milioane de euro sunt um, contractați cu Națiunile Unite pentru ca Comisia să poată să-și continue mandatul și după luna septembrie Trebuie să clarificăm ceva. Uh, s-a spus că la un moment dat uh, fondurile de sprijin au fost blocate au fost uh, și au fost iarăși puse la dispoziție. Dar statele membre au luat o decizie în privința acestor 5 milioane anul trecut, Pur și simplu a trebuit să ne ajustăm procedurile și contractele la noul plan de lucru al ONU și sperăm că acest contract pentru proiect va fi uh, semnat în următoarele săptămâni. Uh, Uniunea Europeană, insistăm, este uh, angajată să-i ajute pe cetățenii din Guatemala, din diversele sectoare, Uh, și, bineînțeles, vom sprijini lupta împotriva corupției și vom sprijini statul de drept. Vă mulțumesc! Grație! Judici, alei la replică. Mulțumesc, domnule judecător. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste îngrijorări care demonstrează marele dumneavoastră interes pentru situația din Guatemala. Acest lucru ne bucură. Trebuie înțeles că problema reală care trebuie cu adevărat uh, rezolvată este consolidarea instituțiilor din această țară. Acest element se regăsește în mandatul nostru nevoia de a contribui la această consolidare a instituțiilor. Aceasta este marea diferență dintre o misiune ca aceea a CICIG și orice altă misiune ce s-ar putea interpreta ca o înlocuire a autorităților naționale. Ce dorește să facă CICIG conform mandatului său este ca instituțiile uh, guatemaleze să fie foarte puternice, mai ales cele legate de sistemul judiciar. Astfel s-ar răspunde la multe dintre uh, uh, îndoielile uh, care au fost formulate. Cred că răspunsul are mm, de a face cu acea lipsă de angajament a sectoarelor foarte importante în țară, sectoare economice ca și politice, care ar avea responsabilitatea de a realiza reforme, reforme importante în sistemul de justiție, dar și în arhitectura instituțională generală a țării. noi uh, aducem o valoare adăugată acestui, uh, uh, acestor reforme. Acest lucru se întâmpla mai ales atunci când președintele Republicii sprijinea lucrările noastre și chiar a prezentat în fața Parlamentului un proiect de reformă a sistemului de justiție. Dar în următoarele luni vor exista mari probleme uh, pentru diversele instanțe. Uh, curțile de apel, curțea, curtea uh, constituțională. Sistemul rămâne încă uh, vulnerabil la presiuni de diverse uh, forme, inclusiv din partea uh, organizațiilor de criminalitate organizată care uh, ajung chiar să fie reprezentate în interiorul instanțelor, chiar la nivelele superioare. nu a existat un angajament real față de democrație. Nici măcar când vine vorba de uh, acțiunile partidelor politice serioase. Așa cum spuneați, există îngrijorări, uh, sunt partide franciză care nu reușesc să fie uh, agenți reali ai aspirațiilor cetățenilor, ci mai degrabă sunt niște vectori electorali. Acum vedem candidați care participă a patra sau a cincea oară la um, uh, alegerile uh, pentru președinte și de fiecare dată pentru un alt partid. Deci nici măcar la alegerile anterioare nu s-au prezentat uh, candidați din aceeași, din, ca fiind candidați din partea aceluiași partid. Vedem uh, clientelismul, cum, uh, cum afectează țara. De zeci de ani nu a existat nicio inițiativă serioasă de a reorganiza serviciile uh, civile, administrație care să uh, asigure o administrație stabilă, permanentă, independentă de schimbările politice care au loc. O lipsă de interes față de schimbare, față de transformare, aici văd eu uh, uh, rolul uh, Uniunii Europene vis-a-vis -vis de situația din Guatemala. Exact în acest sens, cum să putem contribui la îmbunătățirea situației din Guatemala, cum putem uh, viza cauzele corupției structurale, sistemice, care afectează această țară. De ce această reducere, ba chiar împotrivire uh, față de uh, lucrările SISIG? s-au văzut uh, niște schimbări, mai ales anul trecut și la jumătatea anului 2017. Iar acum vedem în ce direcție merge uh, sprijinul față de lupta reală împotriva corupției și impunității. Vedem și ultimul raport al uh, Statelor Unite prin care sunt criticate aceste instituții slabe din Guatemala și dificultățile uh, dificile situații care au fost uh, uh, înregistrate în ceea ce privește statul de drept. Spun foarte sincer, guvernul guatemalez a încercat să amenințe uh, Um, reprezentanții uh, unor uh, țări um, și acest lucru a dus la o schimbare a poziției acestor uh, țări. De exemplu, Argentina și Columbia în acest moment și-au um, retras corpurile de poliție care sprijineau activitatea CICIG. De la finele lui 2016 există această uh, uh, tendință din partea guvernului de a lupta împotriva CICIG, dar CICIG se bucură de sprijinul cetățenilor. Eu nu mai pot să mă întorc în această țară. A fost uh, chiar uh, um, o lege prin care Uh, se spune că um, CICIC trebuie să-și încheie activitatea. Totuși, uh, mare parte din populație uh, dorește, 7 din 10 persoane doresc ca CICIC să își continue activitatea. Doar una, două persoane din 10 își declară opoziția față de activitățile CICIC. A existat și o campanie amplă prin rețelele de socializare și uh, uh, medii de comunicare care uh, joacă anumite jocuri. Uh, s-a lansat o campanie uh, împotriva CICIG, împotriva judecătorilor, magistraților, s-au organizat diverse manifestații împotriva judecătorilor care nu adoptă poziții pro-impunitate în Guatemala. Ne aflăm în fața unei situații dificile pentru că vor fi alegeri în iunie. Ne îngrijorează evoluția procesului electoral. Va fi un proces electoral transparent? Când am caracterizat uh, această campanie împotriva CICIG și împotriva luptei împotriva corupției, am înțeles că Uh, scopul acestei campanii este ca anumiți oameni să se bucure de impunitate. Uh, militar, foști militari, oameni de afaceri, uh, deputați, membri ai guvernului, toți sunt legați prin faptul că sunt anchetați sau există probabilitatea să fie anchetați în viitor astfel că au format un front al cărui uh, obiectiv este să își asigure impunitatea dincolo de 3 septembrie 2019. Au nevoie și de impunitate uh, dincolo de ianuarie 2020, când un nou guvern va ajunge la putere. Solicităm comunității internaționale să uh, fie uh, vigilentă, să urmărească cu atenție procesul electoral, astfel încât uh, acest front uh, pro-impunitate să nu uh, fie apărat de noul guvern. Acesta ar fi scopul, să nu existe o majoritate electorală uh, Uh, și să nu apară o persoană care să se bucure de sprijinul cetățenilor care doresc să se lupte împotriva impunității și corupției din întreaga țară. Deci, practic, uh, în momentul în care a apărut o persoană care ar fi uh, răspuns dorințelor populației, s-au luat toate măsurile pentru ca persoana respectivă să nu poată participa la alegeri. În final, și uh, sigur legat de uh, acest ultim subiect menționat. Există circa 20 uh, de candidați la uh, alegerile preș- pentru președinte. Cu excepția două sau trei persoane care și-au exprimat în mod public uh, sprijinul uh, față de lupta împotriva corupției, marea majoritate uh, și uh, candidații cu mari șanse, conform studiilor, sunt candidați care nu ar fi de acord cu prelungirea mandatului CICIG și care nu ar fi angajați în lupta împotriva corupției sunt oameni cu un anumit istoric și care nu își asumă un angajament clar în lupta împotriva corupției. Ne aflăm la un moment de răscruce și, um, așa cum uh, s-a spus, independent de um, investigații, uh, este surpre, surprinzător viitoare rapiditatea uh, acestor reacții. De exemplu, mandatul de arestare împotriva uh, procurorului care dorea să candideze uh, la alegerile prezidențiale uh, pentru a împiedica candidatura sa. Vă mulțumesc foarte mult! Eu la ringrazio Giudice Velasquez per essere stato qui con noi. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Velasquez, pentru prezență astăzi. și pentru a ne fi împărtășit punctul dumneavoastră de vedere care concordă cu al nostru. Confirm angajamentul nostru uh, față de activitatea Comisiei și uh, sprijinim uh, apelul pe care îl faceți la continuarea acestor activități date fiind condițiile din Guatemala. Vă mulțumesc și sper că simțiți faptul că Parlamentul European vă sprijină și angajamentul uh, Parlamentului European uh, pentru cauza dumneavoastră. Iar acum vom uh, începe.